Tribunalul Central din Budapesta. În conformitate cu articolul 6, alineatul 2 al regulamentului, această solicitare este transmisă Comisiei pentru Afaceri Juridice, care este competentă pe fond. Din partea Partidului Popular European, creștini-democrați, am primit uh, solicitările pentru uh, numirile în delegațiile interparlamentare. Lista acestor nominalizări va figura în procesul verbal al reuniunii noastre de astăzi. Dacă nu a, fi, a fost prezentată nicio observație sau obiecție până la adoptarea procesului verbal, aceste nominalizări vor fi considerate ca fiind adoptate. În al patrulea rând, vă informez că doamna Enica Gheri mi-a comunicat numirea sa în funcția de secretar de stat în cadrul guvernului maghiar cu începere uh, cu data de 1 septembrie 2010. Parlamentul ia act de această informație și conform cu articolul 7 alineatul 1